Thank you, colleagues. Good morning. Bună dimineața, dragi colegi. Am așteptat puțin ca să fim mai mulți în sală înainte să începem. Acum suntem gata să începem plenara din această dimineață. Începem cu un vot conform regulii 154 în legătură